Buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Buenos días. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața tuturor. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi. Chiar și dumneavoastră, domnule Van de Camp. <laughs> so, please be welcome. Bine ați venit. Be welcome. We're going to have We're going to have a long avem o ordine de zi încărcată, o sesiune de două zile a Comisiei Libe. Ați văzut agenda, sesiune de dimineață și de după amiază și astăzi și mâine, așa că haideți mai degrabă să începem și să fim atenți la timp încă de la bun început, cu atât mai mult cu cât la orele 11 am programat voturile. Avem patru rapoarte de votat, deci cred că până atunci sala va fi aglomerată. Pentru că toți colegii nerăbdători să voteze vor veni în sală. De aceea vă spun că trebuie să fim foarte vigilenți, să nu rămânem în urmă cu timpul. Încep cu comunicările președintelui. Mai întâi, însă, haideți să adoptăm ordinea de zi. Procesele verbale ale ultimelor întâlniri trebuie și ele adoptate dacă nu sunt obiecții. Și trecem imediat la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi de astăzi, căruia îi vom consacra următoarele 45 de minute. Este vorba despre întâlnirea în comun a două comisii pentru a discuta despre programul justiție pe perioada 2014-2020. Deci e vorba despre întâlnirea comună a comisiilor juri și libe. Doamna Evelyn Regner este prezentă și îi mulțumim pentru că dumnea ei se află aici în numele Comisiei Jurii. De asemenea, îl avem pe domnul Kleis, care era raportor de la comisia noastră, și pe domnul Berlinger, care era raportor din partea comisiei juri și amândoi sunt prezenți în sală. Știți că este vorba despre propunerea de regulament de stabilire a programului justiție pentru perioada 2014-2020. Această întâlnire comună are loc în baza uh, articolului 51 din regulamentul de procedură al Parlamentului. 79 de amendamente au fost depuse, cel puțin așa mi s-a spus mie, și probabil că vom vota pe 27 noiembrie. 27 noiembrie, repetă președintele. Acum vom da cuvântul doamnei Regner, care este vicepreședinte a Comisiei Juri și apoi vom da cuvântul celor doi coraportori, domnul Claes și domnul Berlinger. Doamna Regner, acum aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. În numele Comisiei de Afaceri Juridice aș vrea să mai spun câteva cuvinte despre acest raport. Am putea să începem prin a spune că există o lungă tradiție de cooperare excelentă între comisiile noastre, mai ales pe aceste chestiuni. Dacă ne uităm uh, la, încă de la începutul acestui mandat, pot să vă enumăr, drept exemple bune de cooperare, programul de la Stockholm și altele. Datorită acestei cooperări, excelente care este indispensabilă pentru a ne permite uh, tuturor să ne atingem obiectivele spațiului european de libertate și justiție și anume să avem uh, încredere uh, reciprocă și recunoaștere reciprocă. Ei bine, acest program Justiție pentru 2014-2020 va lua locul altor trei programe care au existat în timpul acestei perioade de programare și, cum spuneam, datorită bunei cooperări între comisiile noastre, sper să ne putem atinge aceste obiective care sunt cele ale programului Justiție. În ce privește partea financiară, știți că Comisia a propus 472 de milioane de euro aceasta este propunerea Comisiei, dar știți că în ce privește banii, uh, nu Parlamentul are ultimul cuvânt de spus, însă avem puterea de a negocia cu Consiliul pentru a ajunge la un bun rezultat în ce privește cadrul financiar multianual. Avem nevoie de legislație eficientă, dar avem nevoie și de suficiente resurse financiare. Acestea sunt uh, esențiale pentru a ne permite atingerea obiectivelor. Așa cum a spus colegul meu, domnul președinte Lopez Aguilar, au fost depuse 79 de amendamente, multe de altfel aparțin uh, coraportorilor, care au colaborat de asemenea uh, în cele mai bune condiții. Și așa cum s-a mai spus, iarăși o, o, un lucru important, votul final pe 27 noiembrie în cadrul unei alte sesiuni comune a comisiilor libe și juri. Eu am încredere și sunt convinsă că rezultatul final va ilustra colaborarea noastră cât se poate de constructivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna uh, Regner. Acum dau cuvântul domnilor co-raportori și poate putem să începem cu domnul Berlinger din partea Comisiei Juri. Mulțumesc, domnule președinte. Pregătirea acestui raport pe acest subiect a necesitat o muncă de mai multe luni și s-a desfășurat într-un spirit de strânsă colaborare cu prietenul meu, Clais, iar rezultatul final este cât se poate de convergent. Și dați-mi voie să subliniez că acest raport este un exemplu de cooperare între cele două comisii, libe și juri, dar și între două persoane. Și ca atare, munca noastră a fost ușurată. Cum spuneam, a fost o muncă îndelungată. Am primit diverse solicitări din partea părților interesate și a trebuit să fim în contact permanent cu reprezentanții Comisiei și ai Consiliului. Și astfel am ajuns la rezultatul prezent. Eu aș vrea să vorbesc despre cinci puncte, pe scurt. Mai întâi, despre lupta împotriva traficului de droguri. Aspect prezent în acest program, în programul Justiție. Au fost depuse amendamentele 43, 51, 52, 64, 86. Le-am enumerat foarte rapid. Și care este rezultatul. Trebuie să știm dacă vrem să menținem în domeniul de acoperire a acestui program ceea ce ține de droguri. Nu pentru implicațiile pe care le are în domeniul uh, prevenirii consumului de droguri, ci având în vedere uh, segmentul justiție. Și tocmai în acest sens au fost prezentate numeroase amendamente. Noi am depus eforturi ca să acordăm toată atenția cuvenită acestor amendamente, dar nu am acceptat solicitarea Consiliului de a renunța complet la aceste aspecte, de a le scoate din program. Căci dumnealor spuneau că aici cumva s-ar ieși din domeniul de acoperire al programului justiție pentru că există alte programe special dedicate uh, uh, domeniului luptei împotriva drogurilor, dar noi avem o părere contrară și ca tare am rămas deschiși pentru discuții, dar Parlamentul European dorește să păstreze uh, uh acest segment în programul justiție. Al doilea punct, amendamentele 83, 87, 92, 97 și 99. Ei bine, amendamente care vorbeau despre indicatori. Se dorea integrarea acelor indicatori pe care noi i-am menționat în proiectul nostru de program. Și am ținut cont de aceste amendamente. În plus, al treilea punct pe care vreau să-l evoc aici ne-am ocupat de amendamentul 33 care introducea actele delegate. Există această tendință a Comisiei și unor chiar și a Consiliului de nu avea acte delegate, ci mai degrabă acte de punere în aplicare, unde noi nu avem decât o putere uh, consultativă. Însă, noi vrem să păstrăm actele delegate. Al patrulea punct pe care vreau să-l subliniez e vorba despre amendamentele care făceau trimitere la beneficiarii programului. Este o chestiune cât se poate de sensibilă și am avut o lungă discuție în această privință. Foarte multe amendamente au fost depuse, mai ales un amendament din partea președintelui Lopes și unul din partea președintelui Lenec. Care este aspectul sensibil asupra căruia am discutat mult cu domnul Claeys, dar și cu toți raportorii din umbră de la toate grupurile. Ar fi bine ca indicarea beneficiarilor să se facă în considerente și nu în textul final al Um, regulamentului. Și cu titlu de exemplu am pomenit trei instituții, dar nu am exclus și faptul că alte instituții importante pot să fie incluse aici. Și totul va depinde, bineînțeles, și de resursele financiare. Aceasta este soluția noastră și vom vedea până la sfârșit dacă reușim să trecem de divergențele de opinii. Nu se pune problema dacă trebuie sau nu să uh, dăm exact numele instituțiilor beneficiare. Dar, cum spuneam, trebuie să vedem dacă facem această menționare în considerente sau chiar în corpul programului. Deci este o chestiune de uh, uh, natură legislativă, nu de conținutul operațional al programului. Apoi, amendamentele în ce privește drepturile copiilor. Domnul Kleis a depus mai multe amendamente, însă risc riscăm să avem un text mult prea lung dacă vrem să introducem tot ceea ce apărea în aceste amendamente. Ideile pot fi acceptate, dar acum încercăm să ajungem la o soluție de text care cumva să facă o sinteză a acestor propuneri, pentru că vrem să acordăm toată atenția cuvenită acestor propuneri. Ringrațiamo noi, onorevole Berlinguer. Now we hear from... Vă mulțumim, domnule Berlinguer. Iar acum o să-l ascultăm pe colegul nostru, domnul Cleis. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi a dat cuvântul. Nu vreau să repet neapărat uh, ceea ce a spus colegul meu, dar vreau să vă atrag atenția că am uh, colaborat extrem de bine cu dumnealui, cu domnul Berninger. E vorba de conceperea raportului, dar și de colaborarea cu raportorii din umbră. Când am vorbit pentru prima dată aici în comisie despre această temă, când am avut deja proiectul acestui text pentru a discuta despre el, a existat, de fapt, deja un consens destul de larg. Chiar și uh, chestiuni care țineau, de fapt, de grupuri politice și de părerea lor uh, specifică au reușit să găsească un consens. Există însă acum aproape 80 de amendamente eu cred însă că acestea se pot, de fapt, rezuma în trei grupuri mari. Există multe amendamente pe tema drogurilor, există mai multe amendamente care pledează pentru o abordare nerepresivă și mai degrabă preventivă a acestei probleme. Apoi mai sunt amendamente care au ca scop uh, prevenirea doar ca atare și uh, sănătatea, serviciile de îngrijire sunt de asemenea foarte bune. Cred însă că și celelalte amendamente din a treia categorie sunt foarte bune, dar de fapt se referă la cu totul alte dezbatere. E vorba, în primul rând, și de clarificări terminologice. E vorba de concepte pe care unii dintre dumneavoastră doresc să le introducă aici în text, pentru ca să putem face o diferențiere mai clară între drogurile tari și drogurile ușoare. Mi se pare însă că aceasta nu prea are de a face propriu-zis cu raportul pe care îl discutăm. Fiind dat că trebuie să purtăm o dezbatere cât se poate de concretă, însă având în vedere programul Justiție 2014-2020, eu cred că trebuie să ne concentrăm doar pe ideile principale. Avem multe amendamente, după cum spuneam, domnul Berlinger spunea că trebuie preluate și drepturile copiilor. Eu sunt convins că vom ajunge la un compromis în acest domeniu pe lângă aceasta mai există amendamente pe care vrem să le preluăm în text și care, după părerea noastră, nu, sunt, uh, nu contravin niciunei uh, chestiuni din uh, text, dar în același timp unele dintre ele sunt redundante pentru că sunt deja stabilite de tratat. E vorba de colaborarea transfrontalieră. Unii dintre noastre doreau să introducă exemple concrete, dar majoritatea amendamentelor cred eu că sunt acceptabile și se vor regăsi după aceea în textul final drepturile copiilor sunt extrem de importante. Dar și combaterea crimei organizate, traficului de persoane, mai ales uh, atunci când e vorba de traficul de minori. Toate aceste fenomene trebuie combătute. Însă textul uh, legislativ, uh, cred eu, ar trebui să fie cât se poate de clar și de succint și cel mai important este și cum va fi el pus în aplicare, unde va fi el valid. Din câte am înțeles eu, în considerente se poate face o specificare cu privire la implementarea textului. Noi, după cum spuneam, suntem de acord și cu ceea ce s-a spus despre indicatori. Indicatorii trebuie să devină mult mai performanți. Am uh, înaintat mai multe amendamente din diferitele grupuri deja pe această temă. Raportorii au intenția în orice caz să preia aceste amendamente în amendamentele de compromis pe care le vom avea. Nu vreau să mai repet ceea ce a spus domnul Berlinghe înainte. Cred că prevederile pentru punerea în aplicare sunt întotdeauna mai bune decât actele delegate. Noi, Parlamentul European, ar trebui să avem întotdeauna obiectivul să avem cât mai multă influență atunci când e vorba de punerea în aplicare a unui text legislativ. Cam atâta din partea mea, domnule președinte, și acum mă bucur să aud ce ne spun reprezentanții grupurilor. Mulțumesc! Okay, we thank you for your Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, pentru uh, rezumatul amendamentelor, pentru faptul că le-ați împărtășit cu noi. Acum, poate că din partea președinției, Consiliul dorește să ia cuvântul înainte să deschidem dezbaterea cu ceilalți deputați. Văd că, da, cineva ridică mâna. Dacă președinția, deci Consiliul, uh, dorește să facă mai întâi câteva precizări înainte să dau cuvântul deputaților, acum vă rog pe scurt. Yes, the council, please. Thank you, Chair. Dau cuvântul Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. În iunie, Consiliul a ajuns la o abordare parțială generală care însă nu a fost discutată în cadrul CFM, în cadrul uh, președinției dar și drogurile nu au fost incluse în această abordare parțial generală. Mai multe state membre la Consiliu au, la Consiliu au propus ca problema drogurilor să se împartă între programul uh, Sănătate și Creștere și uh, problemele de poliție și justiție, pe de altă parte, deci programul de justiție. Serviciul legal al Consiliului a stabilit că baza legală a acestui regulament va rămâne așa cum a fost stabilită înainte, iar acțiunile specifice care trebuie acoperite de către regulamentele de care vorbim vor fi apoi um, discutate în propunerea oficială pe care o va prezenta președinția uh, Consiliului pentru acoperirea totală a problemei uh, drogurilor. Această chestiune este coordonată de uh, grupul de lucru orizontal pe tema drogurilor. În această propunere vom uh, acoperi, dacă se poate, acele lacune care încă nu sunt rezolvate și, pe de altă parte, ne vom asigura că nu există paralelisme în această materie. În ceea ce privește acum subiectul ca atare al acestui regulament, propunerea inițială a Comisiei a inclus în abordarea parțial generală obiective specifice care să oferă susținere, de exemplu, pentru formarea profesională judiciară și uh, stabilește în același timp și obiective generale care au ca scop îmbunătățirea eficienței sistemelor judiciare și cooperarea între aceste sisteme pe calea unor uh, tehnologii de informații și uh, inclusiv o interoperabilitate transfrontalieră. Același document ține cont și de accesul la programe în uh, conformitate cu abordarea parțial generală a Consiliului. Mai multe organizații uh, vor pro, pro, care non-profit sau uh, organizații pur și simplu vor fi implicate în această acțiune. Comisia va coopera cu interna organizațiile internaționale în condițiile pe care le-a stabilit în programele anuale uh, generale, iar accesul la aceste programe va fi gata, va fi deschis și pentru organizațiile internaționale care acționează în acest domeniu în conformitate, bineînțeles, cu regulamentele financiare. În ceea ce privește problema indicatorilor, Consiliul a definit care să fie criteriile specifice pe care trebuie să le considerăm pentru monitorizarea și evaluarea programelor, iar președinția Consiliului dorește în acest moment să continue reuniunile tehnice cu Parlamentul European și cu Comisia pentru a putea armoniza amendamentele Parlamentului în abordarea parțial generală a Consiliului. Mulțumesc! Iar acum, uh, în numele Comisiei, doamna Mișu dorește să facă câteva precizări. Vă rog, pe scurt. Mulțumesc foarte pe scurt. Bună dimineața. Ceea ce aș vrea să spun este că am auzit uh, despre ce e vorba în cazul amendamentelor. A fost explicat foarte precis. Ceea ce vreau eu să subliniez este că la sfârșitul acestei discuții avem nevoie de propuneri și de programele noastre specificate, care trebuie să fie clare, implementate practic și care trebuie să ajute și uh, la punerea în aplicare a acestor politici și la um, programele pe care le-am stabilit noi. În, din punct de vedere a chestiunilor pe care le-am citit până acum, cred că putem să ajungem la un rezultat destul de bun și la un acord după aceste discuții pe mai multe teme. Trebuie însă să vedem uh, global în programele comisiei, dacă aceste programe sau uh, altele pe care le discutăm în această perioadă pot avea sinergii și dacă pot să se completeze unul pe celălalt. La final va trebui să existe mai multe chestiuni orizontale care să fie acoperite, de exemplu, unile, unii vorbesc de actele delegate, dar la final va trebui să avem instrumente foarte clare pentru a implementa aceste programe. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, aș propune să începem dezbaterea liberă cu deputații care doresc să ia cuvântul. Dacă îmi permiteți, aș vrea să încep cu vicepreședinta noastră, doamna Gânț. Cred că vrea să las cuvântul, doamnă Gânț. Da, mulțumesc foarte mult. În calitate de raportor din umbră de la LIBE, aș vrea să fac și eu câteva comentarii cu privire la ceea ce s-a discutat. Din câte vedem, există multe amendamente care sunt similare, pentru că au, vin și din partea jurii și din partea LIBE și deci vom avea materiale foarte puternice la sfârșit. Există amendamente câteva foarte puternice, foarte bune, aș vrea să menționez câteva dintre ele. De exemplu, cel cu privire la justiția preventivă, care a fost introdus în ambele comisii, acest amendament, și care cred eu ar putea fi un lucru foarte interesant și ar trebui să-l păstrăm. Mai este important și să facem o analiză comparativă a dreptului internațional și dreptului Uniunii Europene, pentru că există foarte puține cunoștințe reciproce despre sistemele respective și aceasta ar putea să îmbunătățească încrederea reciprocă. Apoi, simplificarea sarcinii administrative este de asemenea o propunere pe care au făcut-o foarte mulți. Drepturile copiilor s-au menționat deja de mai multe ori și ar trebui să găsim un echilibru cu toate aceste subiecte. Și ar trebui de asemenea să subliniem mult mai uh, mult uh, importanța luptei împotriva discriminării. Să vedem cum am putea să acoperim acest aspect aici în uh, programul Dreptul și Cetățenie. Aceasta ar fi extrem de important. Noi am subliniat însă că și statul de drept și rolul sistemelor judiciare combaterea discriminării în cadrul procedurilor judiciare și uh, asigurarea unui acces egal la justiție sunt de asemenea puncte importante. Aceasta însă nu numai în ceea ce privește dreptul comunitar, dar și în legătură cu uh, drepturi, plângerile corective sau uh, accesul și dreptul la un avocat. Am vrea să extindem așadar felul în care sunt colectate aceste date, pentru că câteodată sunt colectate selectiv Există câteva scopuri comune în programul Drepturi și Cetățenie. Noi am uh, lucrat pentru a asigura un program anual în domeniul acesta și am avut și o discuție foarte lungă despre implementarea actelor delegate. Apoi o, un echilibru mai clar pentru fiecare obiectiv, o, de asemenea și un echilibru geografic este de dorit. Câteva state membre nu participă încă la acest program Există și câteva amendamente însă mai problematice. Am avut o discuție destul de mare da, și amplă dacă sau nu să menționăm organizații pe nume. Am putut să ne punem de acord că este destul de riscant să facem acest lucru dacă menționăm câteva organizații și de aceea am, pentru că așa am primit foarte mulți lobbyiști care au încercat să facă lobby pentru organizația lor. Eu zic de aceea că ar trebui să nu menționăm uh, concret uh, vreo organizație, ci doar să descriem ce fel sau ce tip de organizație ar trebui să fie acestea. Cred că ar fi mult mai util. Această Îngrijorarea a fost uh, împărțită de către, împărtășită de către toată lumea în programul Dreptul și Cetățenii. Iar apoi, în ceea ce privește beneficiarii, ar trebui limitat, a uh, pus un prag la beneficiile pentru unii dintre aceștia, pentru că, ca să putem avea o distribuție mai echitabilă. Am avut mai multe discuții și cu reprezentanții Comisiei și al Consiliului și vom mai avea astfel de discuții și sunt convinsă că, în final, vom avea o propunere foarte solidă. Mulțumesc, domnul Van den Camp. Are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc celor doi co-raportori pentru activitatea pe care au depus-o până acum. Am senzația, domnule președinte, câteodată că importanța programului Justiție pentru 2014-2020 nu este neapărat foarte bine cunoscută de către toată lumea în Parlament. Cei mai mari de la Comisia Regii și de la Comisia Agri sunt întotdeauna cei care decid cum se trebuie să discutăm despre cadrul financiar multianual și de aceea aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, dar și pe doamna Regne, dacă s-ar putea să vorbim și despre uh, buget și despre sumele din acest buget atunci când facem tot felul de propuneri. Există în Parlament tot felul de negocieri, mai mult sau mai puțin secrete. Dar este foarte bine dacă din programul Cetățeni am putea să avem grijă să se țină cont și de buget. Iar bugetul trebuie să rămână neapărat la uh, suma la care este acum și poate chiar, de ce nu, să primim fonduri suplimentare. Vreau neapărat să spun acest lucru, domnule președinte. Și, continuă vorbitorul, ar trebui să avem și pentru domnul Regner și doamna Regner și domnul Lene spun acest lucru și un fel de consultanță critică, dacă se poate. Apoi vreau să mai mă refer la ceva pe care l-a spus domnul Clas. De fapt, aș vrea să-l corectez mai precis și anume numărul amendamentelor. Într-adevăr, foarte frumos că avem uh, atâtea amendamente, dar în Comisia Regii avem peste 200 de amendamente. Deci domnul Clas ar trebui să nu se mai plângă că are 120 de amendamente, că o să reușim să facem față la acest număr. Altă întrebare este când vor fi gata amendamentele de compromis. S-a clarificat deja când sunt gata, există foarte multe amendamente care sunt identice uh, de exemplu, pe tema drepturilor copiilor și cred că, de fapt, se reduce numărul amendamentelor imediat atunci când le eliminăm pe cele care sunt identice și creăm amendamente de compromis. Grupul meu se bucură foarte mult de amendamentele din partea doamnei Crisbeck de la ALDE, care a înaintat diferite amendamente care simplifică foarte mult toate procedurile. Noi suntem foarte bucuroși că dumneavoastră a făcut această propunere și vrem să o susținem, pentru că la astfel de programe trebuie întotdeauna să avem grijă ca în chestiuni de birocrație să nu încercăm să ne depășim uh, plapuma. Bun, acum în legătură cu amendamentele doamnei Crisbeck, aș vrea să aflu și eu de la coraportori dacă sunt de acord cu aceste amendamente. Apoi, în ceea ce privește formarea profesională a judecătorilor. Pe de o parte, avem și aici amendamente care cer ca definiția de judecător să fie extins și către alți colaboratori din justiție. În principiu suntem de acord cu această extindere a definiției, pentru că, de exemplu, cunoștințele despre dreptul comunitar se lasă de dorit în Olanda și a, cred de aceea că ar fi bine să răspândim această temă mult mai mult și aceasta ar putea fi făcut prin intermediul unei astfel de măsuri. Știu însă că e o discuție destul de aprigă despre cine este sau nu un institut de formare pentru uh, magistrați. Mi se pare că este un compromis bun, dar uh, aș fi bucuros dacă și în alte grupuri politice ar exista o egalitate de șanse în legătură cu posibilitatea de formare, pentru că n-ar trebui să uh, creăm un cadru mai rigid. Eu sunt și membru în Comisia pentru Afaceri Interne și piața internă și cred că acolo se ia abordarea care trebuie. În ceea ce privește drogurile, domnul președinte, am fost făcute două tipuri de comentarii. Am văzut că colegii vor, de exemplu, unii dintre ei o distinție între drogurile ușoare și drogurile tari și eu sunt de acord în această problemă cu domnul Clas, care, de fapt, spune că e vorba de alt program atunci când vrem să definim uh, drogurile. Sigur că se discută de mult despre aceste două tipuri de droguri. În Olanda, de exemplu, marihuana este de preferat decât uh, eroina. Deci um, trebuie făcut într-adevăr o distincție. Apoi, în ceea ce privește îngrijirea și prevenirea medicală, reprezentantul Consiliului a spus că nu s-a luat încă nicio decizie pe această temă. Însă nu mi se pare acceptabil dacă prevenirea și sănătatea publică sunt uh, puse oarecum cap în cap și există o concurență și în plus mai sunt și amândouă excluse. Dacă Consiliul spune că nu trebuie să integrăm aceste subiecte în program, atunci vreau să știu și eu, vă rog, unde anume vreți să discutați despre aceste teme. În legătură cu actele delegate, domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Președintele trebuie să aibă grijă să își respecte, să se respecte prerogativele sale, dar n-ar trebui să suprabirocratizăm însă procedurile. Ar fi bine deci să analizăm uh, puțin situația și cred că abordarea domnilor uh, Berlinger și Clas ar fi foarte bună. Mulțumesc, domnule președinte, eu am terminat. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru declarațiile dumneavoastră. Evident, domnule Van de o să ținem seama de importanța mijloacelor financiare pe care dumneavoastră le-ați subliniat atât de puternic, atât de clar. Evident, notăm acest lucru. Și acum, doamna Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Sincer, n-am reușit să ajung la timp ca să introduc amendamente față de acest raport. Un raport care mi se pare foarte interesant. Așa că acum aș dori să înaintez câteva idei care mi se par totuși utile pentru comisiile noastre și pentru viitoarea dezbatere în ceea ce privește uh, acest program programul justiție. Eu cred mai întâi că e nevoie de un, de un pachet de garanții. Și dacă ne uităm la raportul referitor la drepturile victimelor, spre exemplu, Asta presupune că avem o nouă hartă în Europa în ceea ce privește modul în care se va organiza justiția și cred că trebuie să oglindim acest lucru în text uh, și să ținem seama și de cadrul financiar, care va fi astfel afectat de modificările pe care le-am introdus prin aceste garanții și care va fi modificat și prin noua filozofie referitor la drepturile victimelor. De aceea mi se pare important ca acest lucru să fie oglindit în acest cadru financiar. În al doilea rând, referitor la uh, locul pe care îl ocupă sau îl va ocupa traficul de droguri în acest nou uh, cadru financiar, sunt absolut de acord asupra faptului că această temă este una transversală, care afectează foarte multe domenii, nu numai libertățile, ci și justiția, și piața internă, și uh, asistența și asigurările sociale și așa mai departe. De aceea ar fi bine să ținem seama și de latura în care sunt implicate și victimele. Ar fi interesant ca să se introducă această idee în momentul uh, în care se uh, formează experții financiari, experții fiscali. Aceștia să fie sensibilizați față de acest subiect, în așa fel încât să poată să facă față marilor rețele de uh, trafic de uh, droguri. Pentru că ne dăm seama că în formarea și pregătirea experților fiscali și financiari există o lacună în acest domeniu. Și, într-adevăr, aici există un rol un rol de îndeplinit din partea celor care anchetează uh, traficanții de droguri. Evident, judecătorii au un rol deosebit de important, dar și mediatorii uh, sunt importanți, pentru că uh, traficanți de droguri de dimensiuni mici pot să, uh, să, să fie puși sub semnul întrebării în momentul în care există programe adaptate, așa cum este cazul, spre exemplu, în țara mea, și atunci aceștia nu vor mai fi integrați în rețele mai mari, nu vor mai alimenta rețelele mai mari. Uh, Apoi, putem include anumite cazuri de violență de uh, gen sau violență împotriva copiilor. Uh, știm că aceste programe există deja, dar programele de mediere care au într-adevăr o valoare adăugată pot fi în acest caz interesante, pot fi utile. De aceea cred eu că această temă a traficului de droguri trebuie să uh, ne permită să facem distinția între competența la nivel intern și competența la nivel de justiție și competența în domeniul social, în domeniul uh, asistenței sociale. Cred eu că dezbaterea aceasta referitoare la droguri ușoare, droguri tari, nu are nimic de a face cu acest cadru despre care discutăm noi, pentru că e un cadru care, de fapt, este deja reglementat de către codurile penale din fiecare țară, din fiecare stat membru. Deci această dezbatere nu are sens să o avem aici astăzi, acum. Mulțumesc. Signora Romero. Are acum cuvântul, mulțumesc doamna uh, Lopez, are acum cuvântul doamna Grisbeck. Prezident, mes chers collègues, uh... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. La rândul meu, în câteva cuvinte doresc să subliniez cât de interesant a fost munca și colaborarea noastră cu cei doi coraportori și Doresc să subliniez cum anume în această Comisie de Libertăți Civile apreciem foarte mult conlucrarea noastră cu Comisia Jurii, lucru care ne permite să avem un punct de vedere mai larg în ceea ce privește munca noastră legislativă, care este o muncă foarte interesantă și care ne permite să înregistrăm progrese. Doresc să mulțumesc în acest sens tuturor colegilor pentru colaborare. Suntem unanime asupra unui punct și anume că ne dorim să construim în mod definitiv și cât mai repede cu putință un spațiu judiciar care să fie cu adevărat european, care să ne permită să avem un sistem de acces la justiție care să fie realist, eficient, în așa fel încât prin arhitectura acestui raport care ne-a fost propus, prin amendamente, să putem să răspundem la acest obiectiv global. Și cred că mare parte din amendamentele înaintate din partea grupului nostru merg în această direcție. Suntem favorabili acestor idei și suntem gata să conlucrăm pentru a găsi amendamente de compromis. Ca și colegii mei, sunt de părere că o sută și un pic de amendamente asta nu demonstrează că instituțiile noastre nu ar fi uh, uh, interesate, ci mai degrabă din potrivă demonstrează interesul pe care îl au deputații față de acest subiect, care reprezintă de fapt primul pilon al justiției din uh, Europa. Accesul la justiție, iată, elemente absolut fundamentale pentru cetățeni, atât pentru cei care ar avea nevoie de un astfel de acces, dar și pentru cei care trebuie să împartă dreptatea, să împartă justiția. Eventual chiar și pentru cei care ar putea uh, avea un uh, uh, de suferit și ar avea nevoie de uh, acces la justiție. Fără a mă întinde prea mult, aș dori să insist asupra câteva puncte, dincolo de observațiile și comentariile care au fost făcute deja de către colegi, uh, în munca noastră pregătitoare, precum și în dezbaterea noastră în această dimineață. Mă refer la punctele legate de distinția aceasta droguri ușoare, tari, care, după părerea mea, nu are sens să o includem aici în text și n-aș vrea să mai insist, dar menționez doar în trecere, așa cum spuneau colegii, că într-adevăr nu se poate accepta ca sumele uh, acordate pentru acest program să fie reduse din cauza uh, economiilor. Nu. Dacă trebuie făcute economii, nu pe această temă le vom face, ci în altă parte. Deci, în acest sens, trebuie să fim de asemenea unanimi pentru a menține bugetul. Și acum iată că ajung la cele trei puncte pe care de fapt vreau să le subliniez. Insist în numele grupului nostru politic asupra amendamentelor pe care le-am înaintat și insist deci asupra vizibilității esențiale a acestui program. Dacă vă amintiți, am constatat deja că în perioada financiară pre- uh, precedentă foarte multe acțiuni nu au fost într-adevăr realizate. Poate că am fost naiv și ne-am gândit că în anumite zone geografice, în anumite țări, nu erau suficient de mulți juriști. Uh, nu, acolo unde nu au existat suficiente solicitări de proiecte, nu au existat suficiente propuneri de acțiuni. Juriștii erau la fața locului, însă de multe ori textele noastre sunt atât de complicate și de complexe încât actorii la fața locului pur și simplu sunt disperați și nu mai reușesc să le aplice. De aceea, din punctul, eu cred că acesta este un punct deosebit de important. Vizibilitate, simplificare solicitările pe care noi le, le, le adresăm trebuie să ne permită să nu schimbăm lucrurile de la un an la altul, ci să păstrăm acele elemente care sunt vizibile, accesibile, pe înțelesul tuturor, care constituie un instrument util în slujba cauzei și a idealului uh, pe care îl apără acest raport. Și cred că în acest sens suntem cu toții de acord, chiar dacă nu uh, Întotdeauna lucrurile sunt într-adevăr bine puse în aplicare în toate regiunile europene. Toate informațiile referitoare la acest program, programul justiției, trebuie să fie disponibile pe internet, să fie accesibile, să fie pe înțelesul tuturor, în așa fel încât să o, o devină un adevărat instrument pentru profesioniștii din domeniu, care să le permită să fie eficienți, să fie un instrument clar deci această idee de flexibilitate a programului, uh, lucru care este repetat de mai multe ori în programul de la Stockholm, trebuie să fie menținut, pentru că nu este o, repetiție inutilă. Deci, ideea fiind să specificăm lucrurile, să le uh, clarificăm. Un alt aspect, un al doilea aspect asupra căruia grupul nostru este deosebit de atent și asupra căruia dorim să insistăm, este abordarea specifică în ceea ce privește cetățenii vulnerabili, mai ales categoria copiilor. Am înaintat multe amendamente în acest sens. Bineînțeles, nu, nu toate aceste amendamente spun exact același lucru, nu le-am repetat de mai, mai multe ori în așa fel încât să fiu sigură că vor ajunge la destinație. Nu, ideea fiind că de fiecare dată am înțeles să, am vrut să introduc o nouă nuanță, o nouă idee și contez pe bunăvoința colegilor noștri coraportori în așa fel încât să sintetizeze aceste idei și să le introducă în text. În orice caz, eu voi fi în continuare precisă și atentă în ceea ce privește specificitatea aceasta, care mie mi se pare necesară și demnă de menționat uh, referitor la categoria copiilor. Un alt aspect asupra căruia poate ne va veni mai greu să, să ajungem la un compromis, eu sunt de părere că această cooperare transfrontalieră trebuie să fie uh, în mod clar Uh, reliefată în text și să fie finanțată în mod corect. Eu îmi dau seama de acest lucru, pentru că în regiunea în care locuiesc, vedem că avem trei vecini europeni și un vecin neeuropean, deci puțin față de alte situații în alte regiuni ale Uniunii Europene, dar consider că suntem totuși un fel de laborator al Europei și ne dăm seama că această cooperare, programele de uh, schimb de opinii, de schimb de bune practici, dorința a împărtăși cunoștințele reprezintă într-adevăr cimentul acestui spațiu judiciar pe care vrem să-l construim. Și pe marginea acestor trei puncte, cu siguranță vom fi în măsură să găsim anumite răspunsuri. Cu siguranță aș vrea să vă, să vă spun că vom fi foarte atenți la acest ciment. Acum, în ceea ce privește celelalte amendamente, mai ales. Doresc să mulțumesc uh, coraportorilor pentru faptul că au insistat asupra multilingvismului, care știm noi că în ultima vreme a fost cam uh, lăsat deoparte, pentru că în principiu că ar fi, uh, noi ar trebui cu toții să vorbim doar o singură limbă și anume engleza. Nu, eu insist asupra acestei uh, laturi multilingvistice, clar specificată în tratat și vreau ca toată această informație să fie accesibilă în toate limbile Uniunii. Iată, domnule președinte, cam care este, după părerea noastră, munca ce ne așteaptă pe viitor pe marginea acestui raport. Mulțumesc, doamna Grispec. Vreau să vă amintesc faptul că ne apropiem de ora 11 și va trebui să fim mai conciși în așa fel încât să putem să continuăm cu ordinea noastră de zi și să fim la timp. Doamna Argentini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi limita doar la câteva, la un singur subiect nu o să vă surprindă acest lucru. E vorba de distinția între droguri ușoare, tari și uh, lupta împotriva drogurilor. O parte din amendamentele mele se referă tocmai la acest subiect. Dacă vă uitați la considerentul 7 din documentul Comisiei, dosarul acesta de lupta împotriva traficului cu droguri reprezintă o parte din programul justiției și trebuie să Uh, combatem aceste activități ilicite, ilegale, precum și, în, și să prevedem mijloace necesare de finanțare a programului în acest domeniu. Ne putem pune întrebarea dacă avem sau nu o problemă cu acest lucru, dacă împărtășim această viziune sau nu. Evident că traficul cu, de, cu droguri trebuie să fie combătut, clar. Aceasta este o parte a discuției despre traficul cu droguri. Acum ne putem pune întrebarea dacă putem muta această distinție în altă parte sau dacă putem să încercăm să uh, să vedem în momentul în care anumite persoane sunt dependente de droguri, cum le putem ajuta, cum le putem permite să iasă din acest cerc vicios și așa mai departe. Și cred că această parte ar, s-ar putea să fie exclusă din programul justiție, deși noi ar trebui să permitem chiar și acestor oameni să aibă un loc în societate, să aibă un rol de jucat în societate. Și am senzația că la Comisia Europeană avem așa o viziune destul de limitată pe această temă. Deci noi nu împărtășim această viziune limitată. Această, acest apel care a fost lansat pentru depenalizarea utilizării drogurilor sau pentru legalizarea anumitor droguri nu ar trebui să ne, ne, ne inducă în eroare. Domnul Clas uh, preia amendamentele mele, sunt, uh, îi, îi sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Acum o să rămâne de văzut dacă modul în care vom face această distinție între droguri ușoare, droguri tari, coincide punctul nostru de vedere cu al meu. Știm că anumite droguri pot fi uh, puse în categoria drogurilor ușoare în anumite țări, dar nu în alte țări. Acum, noi ce trebuie să facem este să vedem cum anume acționăm în momentul în care există acest consum de droguri. Uitați-vă la modul în care uh, acționăm când discutăm despre alcool, consumul de alcool. Care sunt drogurile care ar trebui să fie penalizate în punct de vedere legal și care sunt cele care ar trebui să fie depenalizate? Dacă oamenii utilizează aceste droguri în scopuri, aș spune eu, recreative, nu știu dacă acest lucru trebuie neapărat înscris și să intre sub incidența legii și să existe sancțiuni. Mulțumesc. Mrs. Argentini, now... Mulțumesc, doamna Argentini, și acum doamna de Jong dorește, domnul de Jong dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție ce a spus doamna Sargentini și sunt de acord cu, cu tot ceea ce a spus ei privitor la droguri. Însă aș vrea să-l invit pe domnul Van de Camp să mă însoțească la vizionarea unui film unde se arată că o politică împotriva drogurilor nu poate să uh, se limiteze la uh, pedepsirea penală a acestor delicte sau la politica de reprimare. Este nevoie și de o politică de prevenire. Să nu cădem în uh, acea capcană în care privilegiem interesele personale față de interesul public general. Și eu am participat la dezbaterile de la Comisia IMCO și știu foarte bine că trebuie să facem economii, trebuie să reducem cheltuielile. Dar, în același timp, trebuie să vedem acolo unde poate să existe o plus valoare europeană, de exemplu, în organizarea de campanii de sensibilizare. Se pot face multe lucruri și tocmai de aceea multe dintre amendamentele mele aveau drept scop să vorbească despre acești indicatori care ne permit să măsurăm rezultatele. În plus, trebuie să ținem cont de faptul că statele membre acum trec printr-un moment dificil și nu cu toate au aceleași mijloace financiare la dispoziție. propun ca sesiunile de pregătire uh, a, destinate juriștilor să nu fie organizate, de exemplu, toate la Bruxelles. Ar fi mai bine să fie organizate câte una în fiecare stat membru. Astfel s-ar face economii. Și acest program va fi un adevărat test pentru liderii noștri politici. Da, trebuie să respectăm uh, uh, piața internă, principiul egalității, al concurenței loiale, dar să colaborăm și cu uh, lumea academică, pentru că ar fi nedrept față de celelalte instituții universitare din Europa dacă în raport am pomenit numai Institutul European uh, de, pentru pregătirea magistraților. Sper să se găsească un compromis în ce privește indicatorii și știu că încă am rămas multă muncă pentru cei doi raportori. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ziefka din partea uh, Comisiei Juri. Așa vă pronunțați numele, întreabă președintele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu este un nume ușor de pronunțat, dar vă admir. Oricum, pentru felul în care dumneavoastră le-ați pronunțat. Eu aș vrea să spun că la comisia jurii am discutat uh, um, în mai multe rânduri despre programul justiție și mai ales despre obiective. Această discuție este foarte interesantă, dar acum uh, intrăm prea mult în amănunte. Dar nu cred că vom soluționa astăzi toate divergențele de opinie. Haideți să ne reamintim care este obiectivul acestui program. Ei bine, să avem un, o cultură comună, așa cum spunea uh, domnul Berlinger. Și a tot insistat asupra acestui lucru la întâlnirile comisiei noastre. Avem nevoie de o cultură juridică comună. Și pentru a atinge acest scop, avem nevoie de programe de pregătire, de formare. Nu pot să îmi închipui altfel că s-ar desfășura lucrurile. Nu e suficient să ai acces la internet uh, și la nu știu ce documente. Trebuie să poți să le și citești, să le și înțelegi. Tocmai de aceea, programele transfrontaliere vor fi indispensabile, vor reprezenta o mare contribuție la uh, creionarea acestei culturi comune juridice în Europa. Eu am citit amendamentele și nu pot să fiu de acord cu domnul De Jong. Eu consider că în preambul am putea să vorbim despre toate rețelele și organizațiile care au deja uh, Uh, experiență uh, în domeniul activităților de pregătire profesională și în domeniul acordurilor și a, al programelor transfrontaliere, care reprezintă o garanție de calitate. Să nu ne facem iluzii, nu o să putem să facem asemenea programe uh, dacă nu colaborăm la nivel european. Și există deja anumite uh, uh, experiențe precedente, anumite programe care și-au dovedit valoarea și nu o să putem să reluăm totul de la zero. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Morva și apoi domnii raportori. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că în ciuda aspectelor tehnice ale muncii noastre, nu trebuie să uităm nicio clipă că vorbim despre oameni, despre uh, suferința umană a celor care trec prin momente grele și de aceea vreau să evoc acest caz care șochează Ungaria. Vreau să vorbesc despre cetățeanul irlandez, un bancher irlandez care a omorât doi copii în urma unui accident de mașină, un copil de 5 ani și unul de 3 ani și a fugit de la locul accidentului în un caz de conducere neglijentă și uh, a fugit în Irlanda, între timp a fost condamnat la o sentință de trei ani de închisoare cu executare, însă Irlanda nu acceptă să îl extradeze și nici nu acceptă să pună în aplicare această sentință pe teritoriul uh, național. Eu cred că ar trebui să existe un grup de analiști, de cercetători care să treacă în revistă aceste cazuri de cooperare judiciară și eventual să tragă niște concluzii. Al doilea lucru pe care doream să-l spun este că e foarte important să garantăm accesul victimelor la justiție într-un caz transfrontalier. În acest caz pe care l-am pomenit eu, părinții celor două victime au vrut să fie implicați în procedura de extradare din Irlanda. Au vrut să fie prezenți la tribunal, să urmărească ce se întâmplă. Au trimis, au scris o scrisoare pentru a avea un reprezentant legal, dar nici măcar nu au primit un răspuns. Nu s-a considerat că aveau vreun rol de jucat în această procedură. În plus, nici măcar ambasadorul nu a, a dat un răspuns scrisorii acestor părinți. Deci trebuie să ținem cont de drepturile victimelor într-un asemenea caz transfrontalier, pentru că, în speță, uh, ele au fost complet neglijate. Dreptul victimelor de a participa la procedurile judiciare ar trebui să fie evidențiate și ar trebui să fie prote protejate. Avem nevoie de cooperare pentru că în acest caz nu s-a făcut dreptate. Un delict nu a fost pedepsit, ceea ce ne șochează, cu atât mai mult într-un context european. De aceea spun că ar trebui să se facă studii și să existe niște concluzii. Oricum, noi nu renunțăm, în continuare ne luptăm ca să se facă dreptate în cazul morții acestor doi copii și rog și pe colegi să ne sprijine. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul celor doi raportori ca să tragă concluziile. Mai întâi, domnul Berlinger. Mulțumesc, domnule președinte. Ne grăbim destul de mult, știu, din cauza că este deja destul de târziu. Îmi permiteți să fac o remarcă generală. Aș vrea să repet faptul că discuția pe care o purtasem atunci când am început uh, aprobarea acestui regulament atunci am subliniat, deci, validitatea articolului 51, importanța acestuia și, a... ex... și acum, având ocazia uh, celor două comisii care au o reuniune comună, Mă bucur să văd că există foarte mulți uh, iubitori ai justiției și a drepturilor într-o Uniune care este deja oricum strivită de probleme economice și uh, are diverse urgențe în acest domeniu. Trebuie însă totuși în acest context să transmitem ideea că procesul de integrare în Uniunea Europeană trece și printr-o justiție comună. Interesele cetățenilor trebuie susținute de către o justiție corectă în fiecare zi, iar accesul uh, susținut, accesul continuu în fața justiției pe care îl susține și îl susțin toate instanțele, sunt o dovadă a democrației și sunt pilonii ai democrației, dar sunt în același timp și o latură a creșterii, care este un subiect atât de important pentru toată lumea acum. Nu e vorba numai de o perspectivă economică, ci de o conviețuire a Europei în această nouă patrie comună. O spun cu convingere acest lucru, iar numărul de amendamente pe care le-am uh, obținut la raportul nostru în, pentru acest program arată că noi, într-adevăr, prin acest raport vom reprezenta un aspect important pentru Europa. Și vreau să mai adaug un lucru, și anume că Comisia, a, și Comisia a subliniat acest lucru și și discuția de astăzi a arătat-o din nou, și anume că dacă noi exagerăm printr-o încercare de supralegiferare prolixă și încercăm să transformăm idei care țin și de emoții într-o chestiune de normă, de, de act, nu vom duce la o simplificare a aceste lucruri. Trebuie să ne gândim și la aspecte nu numai politice, ci și la aspecte juridice. Trebuie să ținem cont de toate necesitățile care sunt menționate în acest program, dar și în amendamente. Iar textul care va reieși este un text Uh, curățat, un text care după aceea poate fi aplicat, iar aplicarea este de multe ori partea foarte dificilă. Trebuie să încercăm să punem tot ceea ce se dorește, cele mai mici exigențe în acest text și după aceea trebuie să-l și punem în aplicare. Am văzut că colaborarea dintre mine și Claes și colaborarea cu ceilalți colegi au dus la ideea că trebuie să încercăm să nu inundăm acest text în mod exagerat, pentru că este important să-l putem aplica după aceea. În fine, mai vreau să mai trec în revistă câteva alte puncte. În primul rând, problema victimelor. Sunt de acord că această chestiune trebuie să fie parte din program și aceasta mai ales pentru că decizia recentă a Parlamentului pe tema apărării victimelor a devenit realitate. În tradiția juridică, victimele nu au fost întotdeauna prima problemă. Există o tradiție foarte lungă a, a apărării um, tuturor garanțiilor procedurale și, bineînțeles că este o problemă juridică această chestiune, dar eu cred acum că încercarea de punere aplicarea unor măsuri care trebuie să fie adoptate și la nivel transfrontalier, dar nu numai pentru protejarea victimelor, este o absolută nevoie de care trebuie să ținem cont. O altă problemă este o chestiune a care ține de beneficiari. Și aici este foarte important să avem o capacitate legislativă care să nu fie exagerate în, uh, și prea complexe, ci uh, care să țină cont de uh, funcția pe care trebuie să ne o exercităm de legislator și deci să fie echilibrate. Apoi s-a vorbit și despre formarea profesională a judecătorilor. Noi, în raportul nostru, am uh, făcut o obiecție față de programul Comisiei, și anume că programul pentru dezvoltarea profesională, așa cum spune că se ocupă de drept, de justiție, magistrație, avocați și alții, în acest program însă nu părea să aibă atât de multă importanță această problemă. Între timp însă Parlamentul a votat rezoluții importante în acest domeniu în ultimii doi ani, deci, și um, aceasta se referă exact la această chestiune, că nu totul trebuie să se întâmple centralizat la Bruxelles. Și nici în statele membre nu trebuie să existe neapărat formarea numai la nivel central. Pentru că problema educației profesionale, formării profesionale este că este răspândită și trebuie să aibă loc chiar la fiecare, la uh, curțile de justiție, la tribunale și deci trebuie să găsim uh, profesori calificați care să însă să-și reactualizeze tot timpul cunoștințele pentru a putea preda. Aceasta este, deci, una din uh, chestiunile importante pentru noi și mulțumesc. Mulțumesc acum uh, domnul Kleis pentru ca să tragă concluziile. Ja, dank u voorzitter. Ik zal het zeer kort houden. Ik wil... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș dori să spun că în niciun caz nu m-am plâns de numărul prea mare de amendamente, am fost doar surprins pentru că nu mă așteptam să primesc așa de multe amendamente, dar nu e atât de rău până la urmă. S-a spus foarte mult în această dimineață de către diferiții colegi, nu pot să intru acum în toate detaliile care s-au precizat, îmi cer scuze pentru acest lucru, însă vreau să mă concentrez pe trei puncte. În primul rând, în ceea ce privește suma pe care trebuie să o aibă bugetul. Domnul Van den Kamp a spus că întotdeauna nu trebuie să uităm de ce sume dispunem. În primul rând, pentru că peste tot se vorbește despre bani, despre bugete, despre economii, și eu nu cred că ar trebui să, în niciun caz, să se reducă fondurile, ci ar trebui, din contră, să se sporească aceste fonduri. E vorba de uh, mai multe milioane de euro care s-au propus pentru 2014-2020 și uh, nici nu trebuie să mai discutăm despre aceste sume. În ceea ce privește egalitatea de șanse, mi se pare că acest principiu trebuie susținut în orice condiții. Domnul de Jung însă spune că are îngrijorări legate de faptul că anumite instanțe vor depune plângere, de exemplu, pentru că se poate crea impresia că unele instituții sunt mai favorizate decât celelalte. Domnule de Jung, eu cred că vom putea obține un compromis foarte bun între cei care vor cu orice preț ca unele instanțe să fie numite, propriu-zis, și alții care nu vor acest lucru. Poate ar fi bine să dăm trei instituții de exemplu, dar în expunerea de motive sau inconsiderente, dar nu în partea legislativă a raportului. Sunt de acord, de fapt, cu ambele opinii pe această temă. Pe lângă aceasta, sunt de acord și cu amendamentele doamnei Grisbeck, care ne spune că transparența programului este esențială și că documentele trebuie să fie cât se poate de clare și să se îmbunătățească și accesul la uh, informații. Un amendament în mod special a mm, menționat acest lucru și sunt de acord și cu domnul Berlinger în domeniu. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc tuturor deputaților care au participat la această dezbatere care ne permite să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume punctul uh, următor avem 5 uh, jumate de oră pentru acest punct și aș vrea să vă rog de la început să țineți cont de această limită de timp, pentru că voi fi foarte strict, la 11 și 10 vom vota. Văd că din ce în ce mai mulți deputați intră în sală și așa va fi la un, până se vor face, când până se va umple sala. Trebuie deci să ținem cont și de amendamentele la această propunere și trecem acum la instituirea programului Drepturi și Cetățenie pentru perioada 2014-2020. Avem un uh, raportor pe doamna Kinga Gönz. Avem 140 de amendamente la acest uh, raport, incluzând cele 145 în proiectul de raport, înseamnă 285 de rapoarte față de, uh, de amendamente față de propunerea Comisiei. Vă amintesc că acționăm sub regula de procedură 50, ceea ce înseamnă că acest dosar este tratat împreună cu comisiile EMPL și FEM, deși noi suntem comisia competentă pe fond. Și s-ar putea să ascultăm și Comisia și Consiliul dacă se angajează să-și respecte timpul de vorbire Salutăm și raportorul din partea CESE, domnul Bolan, care am înțeles că este aici. Da, sunteți, mulțumesc, mulțumesc că ați venit. O să ascultăm mai întâi ce are de spus raportorul și după aceea vom deschide discuția. Doamna Gânț, mulțumesc! Ați spus în introducție cererea dumneavoastră că sunt 145 și 140 de amendamente, ceea ce arată cât de important este acest raport. Mai ales unele articole au cerut multe amendamente. Este important să ținem cont de amendamentele care au fost uh, înaintate și în Comisia FEM și în Comisia EMPL. Au fost 55 la EMPL și peste 100 la Comisia FEM. Pe scurt, uh, aș vrea să Vă spun că votul va avea loc uh, zilele următoare, astăzi sau mâine, iar la Comisia EMPL va avea loc pe 9 octombrie. Având în vedere însă amendamentele, eu cred că putem să lucrăm deja la un compromis, pentru că vom fi sub presiune de timp și vom avea votul la noi în comisie pe 26 noiembrie deja. Deci trebuie să începem să lucrăm pe baza acestor compromisuri. Am avut câteva reuniuni preliminare cu Comisia, pregătind uh, negocierile formale și știm acum cam care este poziția celorlalți. Aș vrea să vorbim despre chestiunile mai problematice din acest raport, care ar putea să fie după aceea subiect de discuție. Au fost multe amendamente pe tema antidiscriminării. S-au folosit diferite formulări, unele formulări erau preluate din cartă, altele din tratat, dar cred că trebuie să ne punem de acord la un moment dat pe o formulare care trebuie să se refere la unul sau la celălalt text, pentru ca să putem avea o poziție mai puternică pentru negocierile cu Consiliul. în timpul uh, negocierilor s-ar putea să se discute despre acest aspect. O altă chestiune trebuie neapărat discutată este problema limbilor. Într-un fel e foarte bine că multe amendamente au fost înaintate pentru a spune că licitațiile trebuie să aibă uh, textul în toate limbile europene pe de altă parte, aceasta încetinește foarte tare procesul, deci trebuie să încercăm să ne punem de acord pe un compromis care să fie cât se poate de eficient și să facă aceste licitații și accesibile pentru ONG-uri și uh, alte organizații care sunt beneficiarii acestor fonduri. Apoi, altă problemă mai disputată este cea legată de actul de actele delegate și de implementare. E cam același lucru ca în programul de justiție pe care l-am discutat înainte. Uh, cu raportorii din umbră. Pe de o parte, Parlamentul European ar vrea să aibă o influență puternică pe programele anuale de lucru, însă întrebarea care se pune este din nou cât de mult vrem să încetinim procesul prin adăugarea de proceduri suplimentare. Important este însă să păstrăm controlul asupra acestor fenomene. Am spus de asemenea și în legătură cu programul de justiție că au existat multe amendamente care propuneau uh, amendamente și organizații concrete care să fie menționate, din nou, eu zic că ar trebui să discutăm dacă sau nu să, um, să menționăm uh, aceste nume concrete de organizații. Pe scurt, trebuie spus și că în Comisia pentru Ocupare raportor este domnul Lambert, cu care vom lucra uh, cu doamna cu care vom, voi lucra împreună pe acest dosar, pentru că și dumneavoastră este membru în această comisie. Iar la Comisia FAM, raportor este doamna Regina Bastos și mă sunt bucuroasă că vom putea lucra împreună și cu dumneavoastră ei. Vreau să mulțumesc tuturor care au înaintat amendamente și raportorilor din umbră care au fost foarte implicați. Chiar de la începutul consultării am avut contact cu organizații civile și după aceea, pe baza acestor uh, discuții, am stabilit că din programul de lucru trebuie să facă parte și conceptul de stabilitate-egalitate. Sigur că programul se cheamă Drepturile cetățenilor și mi s-a cerut să ajungem la un acord cu ben, despre faptul că beneficiar trebuie să fie cetățenii Uniunii Europene dar și toți resortisanții uh, Uniunii Europene în general. Cred că este un punct foarte important și sper să putem să ajungem la un acord. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că m-ați ajutat și pentru că ați lucrat cu mine și sunt convinsă că vom putea obține un raport foarte bun. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Gânț și acum dau cuvântul uh, pentru două minute comisiei, întâi doamnei Mișu și după aceea Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul a, doamna raportor a făcut un rezumat foarte bun al tuturor amendamentelor pe care le-am uh, văzut și cred că punctele la care s-a referit sunt exact punctele la care trebuie să mai lucrăm împreună. Vreau doar să spun că propunerea noastră s-a bazat pe tratate. Nu vrem să ne limităm cu această propunere la cetățenii europeni. Aspectele comune și orizontale trebuie să fie rezolvate la nivel orizontal. Singurul lucru pe care cred eu că îl poate face acest program este să promoveze și să protejeze drepturile oamenilor. Fără acest obiectiv general, vom, nu vom putea găsi uh, o soluție la această propunere. Mulțumesc foarte mult că ați vorbit și pe scurt. Domnul Florinis, acum din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, pentru Consiliu. Aș vrea spune că avem uh, o, o abordare bazată pe discuțiile din 8 iunie, care s-au referit la abordarea parțial generală a Comisiei, în care se vorbește și de egalitate, și egalitate pentru cetățeni. Se specifică și acțiuni uh, incluzând uh, plus valoare europeană, cooperare transfrontalieră, impact transnațional și contribuția la o răspândire a celor mai bune practici. În obiectivele specifice se vorbește de prevenirea și combaterea violenței împotriva tinerilor și copiilor și uh, victimelor din partea grupurilor de risc. Se aliniază programul uh, acesta cu proiectele care se derulează sub programul consumator, consumatorilor și se menține o acordare de susținere financiară de nu mai puțin de 65%, iar uh, în ceea ce privește obiectivele specifice, promovează egalitatea între femei și bărbați și uh, o mai bună reprezentare a egalității de gen în toate proiectele, în legătură cu organizațiile și instituțiile în programul de justiție, ele pot participa Într-adevăr, și indicatorii joacă un rol important în programul pentru justiție și trebuie să definim uh, criterii specifice pe care să le considerăm pentru monitorizare și pentru evaluarea programelor. Președinția cipriotă dorește, Ciprului, mă scuzați, dorește să continue cu uh, abordarea parțial generală pentru a putea atinge aceste obiective. Mulțumesc, domnul Bolan, din partea CESE. Doriți să interveniți câteva minute? Uh, mulțumesc, domnule Și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să fiu prezent și să particip la această discuție, discuție foarte importantă pentru acest program. Din punctul nostru de vedere, este foarte clar că, deși avem anumite îngrijorări în ceea ce privește modul în care uh, celelalte două programe ar putea să aibă un impact asupra acestui aviz, e bine, Urmărim cu mare atenție discuțiile din uh, cadrul comisiei dumneavoastră. Am încercat și noi la rândul nostru să înaintăm un raport care să fie util și în momentul de față, într-adevăr, noi recunoaștem faptul că este foarte bine să putem să ne întâlnim cu deputații europeni, lucru care ne permite împreună să transmitem un mesaj puternic și anume că în următorii șapte ani pe durata acestui program. Drepturile cetățenilor trebuie să fie puse ca o prioritate în toată munca noastră, în toate programele noastre și să fim atenți la impactul pe care această legislație îl va avea asupra femeilor, asupra categoriilor sociale vulnerabile. Acest text legislativ trebuie să încerce să promoveze aceste drepturi, să fie un text puternic și să fim atenți la toate schimbările ce vor fi ce vor interveni. Există anumite propuneri de schimbare, există în anumite cazuri o diluare probabil a drepturilor, mă refer la categoria femeilor și uh, uh categoria celor vulnerabili, deci acolo să fim atenți Cam atât deocamdată doream să vă comunic. Vă mulțumesc pentru invitație și doresc să mulțumesc tuturor deputaților europeni care participă la redactarea și îmbunătățirea acestui text. Dacă vă putem ajuta, dacă aveți nevoie de noi în promovarea acestui text, atunci vom fi încântați în numele CESE să putem participa. Președintele, foarte bine, deschidem acum uh, posibilitatea pentru ca deputații să poată interveni. Nu uitați că suntem presați de timp. Mai întâi v-aș sugera să ascultăm raportorii din umbră, mai întâi doamna Angelili, apoi doamna Wikstrom, apoi doamna Lambert și doamna Lopez. Deci, mai întâi, doamna Angelili, două minute dacă puteți, ar fi superb, pentru că nu uitați, la ora 11 trebuie să votăm. Grazie, Presidente. ringrazio... Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc uh, doamnei Gonț pentru toată munca dumneai. S-au depus multe amendamente, însă cred că există și un fir roșu și cu toții ne dorim să evidențiem valoarea și con acestui concept de nediscriminare. Concept pe care trebuie să îl afirmăm cât mai des cu putință în cadrul acestui program. Și trebuie să acordăm atenție acelor categorii, celor mai vulnerabile, care au nevoie de o protecție, între ghilimele fiind spus, consolidată. Mă gândesc la minori, dar și la alte grupuri de risc, precum persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Noi am dorit să subliniem cât era de importantă această dimensiune de gen. Tocmai pentru că făceam trimitere la programul DAFNE, care a reprezentat o experiență pozitivă. Și trebuie să folosim acest program pentru a trage învățăminte în ce privește lupta împotriva violenței în cadrul familial și o atenție foarte mare trebuie acordată minorilor, mai ales minorilor abandonați, celor exploatați și abuzați. De asemenea, în acest program ar fi bine să ținem mai bine cont și să-i implicăm pe cei care pot să mărească gradul de eficacitate, ONG-urile și toate celelalte entități uh, care se implică pe plan european. Mrs. Wikström, I'm Mulțumesc, doamna Wikström. Da, vă rog, Cecilia, E rândul dumneavoastră. Îmi cer scuze, îmi cer scuze, domnule președinte. Avem aici un schimb de opinii și niște discuții extrem de intense, dar în mod bilateral. A, sugerez colegilor să încerce și metoda asta din când în când, să vedeți că funcționează. Bun. Vreau să vă spun că, mai întâi de toate, sunt raportor din umbra pentru ALDE și vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa extraordinară, ca de obicei, și pentru sensibilitatea sa și atenția pe care o acordă punctelor de vedere exprimate de colegii din celelalte grupuri politice. Și asta înseamnă că munca noastră este și mai interesantă. Propunerea din partea Comisiei a apărut referitor la dezbatere financiare pentru următorul cadru financiar multianual și este o dezbatere importantă. Este deosebit de important ca toate părțile implicate să beneficieze de atenția pe care o merită. În acest sens am înaintat câteva amendamente tocmai pentru a mă asigura de acest lucru. Eu mă refer mai întâi la faptul că accentul pus pe egalitate trebuie să fie spolit. Salut amendamentele care vizează schimbarea articolului 4 din propunerea Comisiei, obiective specifice, pentru că sunt prea multe obiective și există aici un fel de risc de suprapunere a acestora. Aceste obiective ar trebui mai degrabă să fie separat rezolvate, uh, pentru a fi cât mai clari, în așa fel încât fiecare obiectiv să obțină atenția pe care o merită. Aș dori să sugerez de asemenea să adăugăm xenofobia printre aceste obiective, vedere că xenofobia uh, e, reprezintă un punct de îngrijorare în foarte multe state membre și am văzut câteva exemple oribile la ce se poate ajunge din cauza xenofobiei și poate reprezenta chiar o adevărată amenințare pentru valorile europene. De aceea trebuie să punem accentul pe xenofobie. De asemenea, aș dori să uh, subliniez necesitatea de a promova, de a proteja uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. E un lucru care, într-adevăr, trebuie să fie făcut întotdeauna, să, fie, să fi fost fi făcut întotdeauna. Dar poate că nu punem suficient accent pe această categorie, persoane cu disabilități. De asemenea, lupta împotriva discriminării de gen. Dar tot atât de important este să in, in, introducem și uh, discriminarea care este bazată pe gen, pe identitatea sexuală. Și știu că există ONG-uri care lucrează în acest domeniu și trebuie să promovăm munca lor, pentru că nu e întotdeauna chiar atât de ușor să uh, fii o, o organizație neguvernamentală în ziua de astăzi în Uniunea Europeană în anumite state membre. Și în final, Ceea ce facem noi prin acest raport trebuie să avem o, să aibă o semnificație și asta se poate obține doar dacă, într-adevăr, programele funcționează la fața locului. Deci trebuie să menținem nivelul de finanțare suficiente pentru aceste programe. Și cred că, pe ansamblu, linia în care merge doamna director este o direcție foarte bună, îl putem susține în numele grupului nostru politic și știm că există foarte multe sugestii care au fost înaintate de către colegi, care sunt valoroase și care cu siguranță vor fi discutate uh, de raportorii din umbră. Dar să nu uităm că obiectivul principal al acestui raport este tocmai valoarea adăugată la nivel european. Doamna Lambert, dacă puteți să interveniți în două minute, ar fi superb. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc doamnei king Gons pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o pe marginea acestui text. Da, și noi la Comisia pentru Ocupare lucrăm pe marginea acestui text, încercăm să găsim acele sinergii între cele două comisii care ne vor permite să mergem într-o aceeași direcție. Cred că faptul că nu se poate schimba titlul, că nu se schimbă titlul. E bine, acest lucru salutăm, pentru că asta oglindește cât mai bine conținutul textului și e vorba de protecția datelor, uh, care de asemenea trebuie să facă parte din acest raport, lucru care nouă ni se pare că este un compromis foarte bun, un amendament de compromis, plecând de la amendamentele care au fost înaintate pe această temă. Au fost spuse foarte multe lucruri de către ceilalți raportori din umbră, așa că sunt de acord cu cele spuse. Mai aveam însă doar o întrebare în ceea ce privește drepturile consumatorilor. Acest domeniu, unde anume va intra acesta uh, în pachetul final? Pentru că, din punctul nostru de vedere, nu e chiar același lucru să, să discuți despre drepturi în funcție de categorii. Și poate că ar fi bine să găsim loc și pentru drepturile consumatorilor să ținem seama de elementele programului DAFNE și elementele preluate de acolo. Acesta ar fi un subiect la care aș fi vrut totuși să găsesc, să, să, să mi se dea mai multe explicații, să știm unde ne îndreptăm. Bun, mulțumesc doamna Lambert, acum doamna Romero, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă refer la filozofia acestui program, drepturi și cetățenie pentru că, sub pretext de simplificare, nu putem să evităm să ne gândim concret la priorități. Și, într-adevăr, rubrica aceasta referitor la prevenire în cadrul acestui program, uh, spre exemplu, dependența față de droguri. Eu cred că acest lucru sustrage, de fapt, o parte din eforturile noastre din, în domeniul luptei împotriva violenței. Mă refer la programul DAFNE. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că vor exista schimbări în ceea ce privește finanțarea de la un cadru financiar la altul. Însă lupta împotriva violenței conjugale, domestice, casnice trebuie să fie în continuare o prioritate. Pre- prevenția, prevenirea în acest domeniu este deosebit de importantă pentru că e o temă care este deosebit de importantă. Aici discutăm, iată, despre droguri duri, dure și uh, droguri tari, droguri ușoare. Nu știu dacă acesta este subiectul principal. Nu știu dacă acest lucru trebuie să fie inclus în acest program. Uh, pentru că, da, într-adevăr, există o latură de sănătate, de asistență, de asigurări sociale și așa mai departe. Dar dacă îl includem în acest program, comparativ cu ceea ce am avut anterior, comparativ cu toată tema legată de represie, atunci asta ar însemna că n-am mai avea suficiente fonduri pentru lupta împotriva violenței casnice. Și mie mi se pare că acest lucru nu se poate accepta. Există aici un dezechilibru. E adevărat că programele acestea de uh, la nivel intern și justiție și așa mai departe este deosebit de important. Sistemul si sistemul BIS și așa mai departe. Dar nu uitați că 1% din uh, programarea financiară pentru acest ansamblu de uh, programe trebuie să fie utilizat și pentru uh, subiectul violenței uh, în cadrul familiei. Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul doamnei raportor Gânț pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc foarte mult Ați spus foarte bine care erau principalele îngrijorări din acest program. Pentru că ne întrebăm dacă acest unic program va putea să fie demnul urmaș a celor trei pe care le înlocuiește. Și ne întrebăm de asemenea cu atâtea, atât de puține resurse, cât de multe obiective putem să includem aici spunem că în programe precum uh, Europa pentru cetățeni nu avem niciodată suficiente resurse. Noi oricum constatăm că s-a înregistrat o scădere a bugetului. Va trebui să purtăm o adevărată dezbatere ca să vedem cum putem să ajungem la un compromis în ce privește obiectivele, să nu avem prea multe pentru că nu avem bani ca să le finanțăm, dar nici să nu avem uh, o linie prea simplistă, pentru că programul DAFNE a fost unul de succes, dar acum trebuie să ținem cont și de alte domenii politice. Deci, la un anumit moment dat, între comisiile care colaborează la redactarea acestui raport, va trebui să ajungem la o înțelegere în această privință. Jean Lambert a vorbit și despre drepturile consumatorilor, protecția acestor drepturi. Există un alt program care se ocupă deja de protecția drepturilor consumatorilor. Încă o dată trebuie să reușim să uh, ajungem la un uh, compromis, la o formulare care să se încadreze în domeniul de acoperire al programului despre care discutăm astăzi. Și mulțumesc pe această cale asistenților și tuturor celor care m-au sprijinit. Am avut organizații foarte bune și ne-am bucurat de o largă cooperare. Vă mulțumesc! Mulțumesc doamnei raportor Gonț. Data estimativă pentru vot va fi 26 noiembrie anul curent, ceea ce înseamnă că acum, în jumătatea de oră care ne-a rămas la dispoziție, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Știți că la 11 și 10 va avea uh, loc votul. Ca atare, acum trecem la punctul 6, stabilirea programului Europa pentru cetățeni pe perioada 2014-2020. Raportor, domnul Ceaba Șogor. Discutăm astăzi despre proiectul de aviz și termenul limită pentru depunerea amendamentelor este de precizat. Acum îi dau cuvântul domnului Șogor. Vă reamintesc că pentru a putea trimite acest aviz în timp util Comisiei competente pe fond, respectiv Comisia de Cultură, s-a stabilit un uh, termen mai apropiat pentru depunerea amendamentelor decât uh, ne-am fi așteptat. Dar haideți mai întâi să dăm cuvântul domnului Șogor. Vă mulțumesc! Domnule președinte, e adevărat că nu avem suficient timp la dispoziție și din cauza că la Comisia Cultură nu s-a ajuns la un acord cu Consiliul în ce privește temeiul juridic pentru acest text. S-a spus că există un obiectiv dublu pentru acest program vrem să apropiem Europa de cetățeni și, pe de altă parte, să uh, încurajăm participarea societății civile. Însă, nu s-a ajuns la o înțelegere în ce privește, cum spuneam, temeiul juridic, pentru că până la urmă ar fi nevoie de o dublă bază juridică. Iar în plus, avizul serviciului juridic al Consiliului este diferit de poziția Parlamentului și mai ales din două puncte de vedere. Cele două obiective menționate sunt egale, sunt pe picior de egalitate sau sunt subordonate. Apoi, nici Comisia, nici Consiliul nu cred că combinarea între articolul 352 și 167 367, mă scuzați, ar fi posibilă. Din punctul de vedere al Serviciului Juridic al Parlamentului, aceste două proceduri sunt compatibile. Și faptul că se, um, s-a formulat textul așa cum arată el acum, s-a creat un fel de punte între ce s-a întâmplat înainte și uh, ce ne dorim să se întâmple pe uh, viitor. cât mai multe cât mai mulți cetățeni europeni ar trebui să se simtă uh, uh, motivați de spiritul european și să uh, se simtă cât mai vizați. Și de aceea ar trebui să reacționăm astfel atunci când punem pe picioare proiecte și atunci când vrem să le punem în aplicare. Dacă Trăim cu toții în același spațiu european și dacă nu există frontiere fizice, atunci cred că o să putem să avem și un spirit mai deschis și să ne uh, acceptăm mai bine. Trăgând învățăminte din cei 50 de ani de istorie comună și suntem uh, limitați la un buget de 290 de milioane de euro. Și Termenul pentru depunerea amendamentelor este fixat acum la 26 septembrie. Mulțumesc. Acum dau cuvântul deputaților care doresc să ia cuvântul. Mai întâi, doamna Iaroca. Vă mulțumesc. Aș vrea să întrerup microfonul vorbitoarei. Okay, so the Commission's proposal on putting uh, Roma in, in one of the forefront of the uh, focus group of... Eu consider că cetățenii romi ar trebui să fie un grup țintă pentru acțiunile din acest program. Știți că comisia noastră a depus multe eforturi pentru punerea în aplicare a strategiei europene care viza pe cetățenii romi. Știți că situația uh, lor este una precară, ei nu pot să își exercite drepturile de cetățeni europeni și de aceea aș fi dorit să-mi aduc contribuția la acest text, astfel încât ei să rămână în continuare în centrul atenției și să spun cât de uh, uh, indispensabil este să putem să fiind prezenți în cele mai mici regiuni pentru grupurile cele mai uh, vulnerabile. Și eu cred uh, că aceste regiuni și aceste grupuri vulnerabile ar trebui să fie chiar prioritare pentru uh, sprijinirea prin intermediul acestui program. Mulțumesc, doamna Gonț. Apropo de dezbaterea despre baza juridică, și știu că se vorbește despre această dublă bază juridică pentru acest program. Uneori, mie mi este foarte greu să înțeleg de ce uh, e atât de greu să vorbim despre o Europa a cetățenilor Uh, pentru că ne lovim de toate aceste obstacole de natură legislativă, economică, financiară. Ori noi suntem aici ca să înțelegem interesele cetățenilor și de aceea urez tot uh, succesul raportorului în negocierile cu privire la temeiul juridic. Ne plângem că euroscepticismul uh, este în creștere, că participarea la alegerile europene este în scădere, dar asemenea programe ne-ar putea ajuta să, in, să inversăm aceste tendințe, să îi facem pe cetățeni să fie conștienți de drepturile lor și să își dea seama cât de uh, prezentă este Europa în viața lor de zi cu zi. Sper așadar că o să putem să fim suficient de puternici ca să apărăm acest program și pentru ca el, în final, să fie unul suficient de solid. Mulțumesc, doamna Romero are cuvântul. Președinte, si este importante... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acest program este deosebit de important, însă, din păcate, situația pe care o vedem, așa cum spunea și doamna Kinga Gons, pe care o vedem mai peste tot în Europa, este că există o mare îngrijorare. Și atunci noi nu știm foarte bine dacă acest program, într-adevăr, își va atinge obiectivele fixate. Aici e vorba de un vot de încredere, în așa fel încât programul să fie unul eficient, ținând seama și de rata sa de finanțare. Asta ar însemna atunci așa cum spunea și domnul raportor, că nu putem să lăsăm deoparte uh, tot ceea ce este legat de participare și de motivare. Uh, trebuie să ne bazăm pe memoria istorică și în acest sens noi trebuie să, ne, să fim motivați, să fim angajați și cred că aceasta este și opinia exprimată de către raportor. Iar în acest sens aș dori să subliniez faptul că acest lucru este mai necesar acum decât niciodată în toată Europa. Pentru că, într-adevăr, e vorba nu numai de minoritățile uh, rome, e vorba de minorități importante, dar e vorba și de cei care astăzi în Uniunea Europeană sunt uh, incluși în categoria imigranților. Pentru că e nevoie de această tranziție către imigranți migrant că, spre cetățean. Și asta e vorba, aici intervine și uh, uh, aspectul legat de uh, de educație. Trebuie să punem accentul pe drepturile minorităților în acest program și, în general, trebuie să încercăm să uh, subliniem interesul pe care îl reprezintă participarea activă și motivația activă la aceste programe. Pentru că e vorba de un program care este deosebit de important, care este un program plin de viitor și sper că prin acțiunea noastră să reușim să remediem acest punct la timp. Mulțumesc și acum domnul McIntyre. Thank you, Madam, Mr. Chairman. Um, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte îngrijorată de toată această idee cu acest program. În primul rând, suntem gata să cheltuim 229 de milioane de lire pentru a îmbunătăți integrarea. Cred că într-o Uniune a statelor membre nu sunt deloc bucuroasă pentru promovarea unei uh, uniuni mai apropiate. Am auzit de la domnul Barroso în discursul despre starea Uniunii că își dorește o federație a statelor națiune. Eu nu vreau să văd o federație a statelor Uniune. Cred că mai degrabă ne îndreptăm spre propaganda decât spre altceva. Aceasta nu este o măsură care ar putea să aducă oamenii la vot. Se merge mult mai departe, de fapt, și nu cred că acesta este felul în care ar trebui să folosim banii contribuabililor. Okay, Mrs. McIntyre, now your turn. Mulțumesc, doamnă McIntyre. Și acum domnul Șogor poate să ia cuvântul pentru a face concluziile, trage concluziile despre acest raport și să stabilească și uh, data de amendamente de depunere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund doamnei McIntyre. Dacă vă uitați la articolul 3, structura programului și acțiunile de susținere, nu scrie nimic despre federalizarea domnului Barroso, ci se vorbește despre o, o durată de șapte ani, uh, program pentru cetățeni, pentru ca cetățenii să se poată întâlni, să poată să își, uh, își împărtășească valorile culturale și Deci nu este vorba de o federalizare a Uniunii. În al doilea rând, sigur că sperăm ca Comisia pentru Cultură să găsească un acord cu Consiliul pe baza acestei uh, propuneri. Mulțumesc. Then, as we said at the outset, we have a după cum spuneam uh, la început, avem un termen de depunere a amendamentelor care este 26 septembrie și cam atât uh, despre acest punct de pe ordinea de zi. Acum vom trece la vot, care înseamnă votarea a patru dosare de la 11 și 10 încolo. Fiind dat că avem 20 de minute care ne-au rămas, aș propune să facem o pauză, astfel încât uh, deputații care au uh, programat voturile la 11 și 10 să poată participa la vot. Haideți să facem o pauză de 20 de minute și în 20 de minute reîncepem. Mulțumesc!